Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc, pentru că trebuie neapărat să încheiem această ședință de vot la ora 9.45, și 45, având în vedere faptul că mare parte dintre dumneavoastră trebuie să mergeți la ședințele uh, de grup. Ședința aceasta se referă mai ales la votul amendamentelor pe proiectul de raport referitor la revizuirea cadrului financiar multianual la jumătate de mandat și aș dori să mă asigur că sunteți de acord cu ordinea de zi. Doresc să precizez faptul că punctul 7 va fi examinat uh, după punctul 3, între punctul 3 și punctul 6, iar punctul 6, de fapt, va înlocui punctul 4. Punctul 9 va fi amânat și cred că vom amâna de asemenea și voturile referitoare la punctele 5 și 8 de pe ordinea de zi. Cu alte cuvinte, ne vom mulțumi astăzi să revizuim cadrul financiar plurianual și transferurile de credite. Coordonatorii s-au întrunit ieri și au adoptat modificarea datei pentru ședința noastră următoare, Inițial era prevăzută pe 1 septembrie și asta Având în vedere că pe 1 septembrie are loc trilogul pentru bugetul 2017 și au loc și întreprinderi interinstitu- uh, în, întâlniri interinstituționale, atunci ședința comisiei noastre va avea loc pe 31 august. Coordonatorii au cerut secretariatului comisiei noastre să pregătească o notă tehnică referitoare la consecințele bugetare ale Brexitului care ar trebui să conțină și elemente referitoare la finanțarea actuală și uh, rabatul de care beneficiază britanice, pentru a explica modalitățile de calcul ale acestora și o evaluare pentru perioada 2014, 2015, 2016, pentru a ști exact care este contribuția Regatului Unit, cum se calculează acest rabat și care sunt fondurile ce sunt într-adevăr alocate Regatului Unit. După care vom încerca să evaluăm care ar fi compensațiile pentru statele membre, având în vedere faptul că rabatul britanic este finanțat din, prin modalități uh, specifice, care nu au neapărat același impact asupra fiecăruia dintre celelalte state membre. Iată deci informațiile pe care doream să vi le aduc la cunoștință. Doresc să vă spun de asemenea că vom fi invitați de către domnul președinte Șunț la conferința ce va avea loc în data de 7 septembrie pe tema resurselor proprii și ar fi important, pentru ca această conferință să fie una încununată de succes, să fim numeroși Uh, să fim prezenți ca și membri ai Comisiei pentru Bugete pentru a participa la această conferință și pentru a participa și la dezbateri. Și poate că am putea profita de această ocazie pentru a discuta și cu delegațiile ce vor veni din partea Parlamentelor Naționale și astfel să întărim legătura care există între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Iată că acum vom putea trece la voturi. Voturi referitor la pregătirea revizuirii cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Evident, doresc să felicit și să mulțumesc celor doi, să-i felicit pe cei doi raportori și să-i felicit pentru munca deosebită pe care au realizat-o și această muncă ne va permite să obținem, sunt convins, cele mai bune rezultate cu ocazia acestei revizuiri. Vreau să vă amintesc faptul că votul acesta este o etapă fundamentală în elaborarea poziției Parlamentului European referitor la revizuirea preelectorală a cadrului financiar multianual 2014-2020. Prezentăm pe baza unei evaluări aprofundate în amonte, pe baza ă, ă, textului Comisiei, recomandările Parlamentului European pentru revizuirea la jumătate de mandat și previziunile pentru perioada de după 2020. Și evenimentele pe care le traversăm în momentul de față Având în vedere Brexitul și majoritatea în favoarea acesteia, evident reprezintă fără nicio îndoială un element determinant pentru viitorul Uniunii Europene. Și sunt convinsă nu numai, ci și pentru evoluția întregului său buget. Vreau să vă amintesc faptul că dezbaterea referitor la această revizuire la jumătate de mandat a fost deja lansată la începutul de, lui decembrie 2015 pe baza unui document de lucru din partea celor doi coraportori care au fixat cadrul de pregătire al acestei revizuiri. Și vreau să vă amintesc că o serie întreagă de întâlniri la nivel de grup au fost uh, organizate la începutul anului pentru a evalua punerea în aplicare și eficiența diferitelor instrumente din cadrul uh, financiar multianual 2014-2020. Vreau să vă amintesc că această fază pregătitoare a fost încheiată cu o audiere publică pentru revizuirea acestui CFM. Și a avut loc această audiere pe data de 17 martie. De, da, evident, am dat dovadă de prudență și votul acesta nu a fost influențat de rezultatul uh, votului uh, pentru Brexit în Regatul Unit. Pentru că noi am fost de părere că era mai bine să abordăm această ședință de vot după 23 iunie. Bun, acum doresc să mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene și celor care vin din exterior pentru contribuția pe care au adus-o la această dezbatere și înainte de a da cuvântul raportorilor, aș dori să-mi exprim dorința ca propunerea Comisiei Europene să țină seama în mare măsură de recomandările formulate în acest raport de către Parlament. Și acum am să dau cuvântul raportorilor înainte de a trece la vot. Doresc să se exprime? Doresc să ia cuvântul? Monsieur le Président, avec votre permission, je préférerais... Domnule președinte, dacă îmi permiteți, după vot aș dori să mă exprim. Domnul Albrecht? Da, dacă doamna Toma spune înainte, atunci spun eu înainte, după, eu spun înainte. Vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice, tuturor colaboratorilor, tuturor celor care au participat la această muncă. E un prim pas începem munca în ceea ce privește revizuirea CFM. Evident, mai așteptăm și contribuții din partea Comisiei, însă cred că deocamdată am reușit totuși să găsim acel compromis care să fie satisfăcător pentru toată lumea. Mulțumesc! Și pentru că ați evocat acest compromis, aș vrea să vă indic că în legătură strânsă, în acord cu raportorii, am pus la punct un amendament oral pe care am să vi-l prezint un pic mai târziu și care se va înscrie la aliniatul 28B. Bun, doamnelor și domnilor, putem trece la vot. Eu vă invit să introduceți cartelele de vot în consolele de vot pentru a verifica dacă sistemul funcționează. Da, vă rog. Předsedo, já jsem jenom chtěl eh, podotknout, že moje hlasovací... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun, doar, să fac doar o observație tehnică. Eh, din păcate, mi-am uitat cartela de vot. Cineva vine cu ea, mi-o aduce așa că o voi primi pe parcurs, dar eventual dacă puteți accepta să uh, notați și votul meu până când primesc cartela. De votre vot. Președintele, da, evident, bun. O să ținem seama de votul dumneavoastră până când sosește cartela. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Haideți să facem un, un prim vot pentru a testa consolele. S-a deschis votul. Le scrutin est clos. Je vous remercie. S-a închis votul. Mulțumesc. O, l-am găsit, gata, MFF. Da. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 este acoperit de către compromisurile 14, 20, 21 și 22, dar pentru că nu am votat încă aceste compromisuri, vă întreb totuși, cine este pentru? Împotriva? abțineri, atunci se respinge. Amendamentul 16 și amendamentul 17 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Și atunci Tragem la amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Cine se abține, se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 44. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 42. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Două amendamente identice, 45 și 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48, prima parte. Pentru, împotriva, abțineri. Această prima parte este adoptată și acum cea de-a doua parte a fost retrasă. Amendamentul 49. Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 amendamentului 50, care vine ca o adăugire la compromisul 3. et qui viendrait s'ajouter au, numéro, au compromis numéro 3. Deci este o adăugare uh, la compromisul 3. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă?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 votant în plus. E în regulă acum. S-a închis votul. Bun, deci acest amendament este adoptat cu 18 la 16 și o abținere. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pen, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, uh, compromisul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 98, cine este pentru? Împotrivă,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 Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 și 134 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pe mai multe părți. Prima parte este acoperită de compromisul 14, deci nu o supunem la vot. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A patra parte, parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A șasea parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63. Deci, um, prima parte acoperită de compromisul 15, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A patra parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a cincea pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 249 și 251 pot fi votate împreună. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 255. Cine este pentru? Devine caduc pentru că celelalte două au fost adoptate. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 141. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 a fost retras, 154. Prima parte pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. A doua parte a fost retrasă. 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 160. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem un amendament oral 1 la aliniatul 28A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 168 pentru? împotrivă. Um, trebuia să precizez, spune președintele, plus un amendament oral, deci 168 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și aici uh, introducem un amendament cu acordul raportorilor noștri, domnul Olbrich și doamna Toma, care își confirmă um, acordul pentru această formulare. Aveți în față acest text 28B9 ia notă de rezultatul referendumului uh, din Regatul Unit din 23 iunie 2016. Din acest punct de vedere face apel la Comisie să furnizeze autorității bugetare informațiile relevante uh, referitoare la posibile implicații bugetare care rezultă în urma acestui referendum, fără a aduce prejudiciu rezultatului negocierilor ce urmează să aibă loc între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Supun la vot acest uh, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 167. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 169, cine este pentru? Verificăm 167. S-a deschis votul. Le scrutin. Le scrutin e clos. S-a închis votul. S-a Respins. 169. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 170. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Scrutin clos. S-a închis votul. se respinge. Aveți uh, cardul dumneavoastră? Deci puteți vota acum, în regulă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 181 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 184 pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 211. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 212 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 a fost retras. 227 227 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 229 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă. Ba nu, a devenit caduc, mă scuzați. 230, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, ba nu, devine caduc pentru că 234 a fost uh, adoptat. 236, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 245 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri se, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Achipul. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 349 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 266 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul, compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 281 pentru, Împotriva. abțineri, respins. 285 pentru, Împotriva. abțineri, Respins. 286 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 280, 290 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 291 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 287 a fost retras. 288 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 289 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 297 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 296 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 295 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 298 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 300 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 301 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 30 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 353, spune președintele. Pardonnez-moi, j'ai sauté. Mă scuzați, am sărit o pagină, spune domnul președinte. Amendamentul 308. 308 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 311 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 309 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 312 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 313 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 314 pentru. Împotriva abțineri, respins, 315 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 316 pentru, împotrivă, abțineri și este respins. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 325 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 326 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 327 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 328 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 333 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 335 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 338 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 336 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 337 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 343, 344 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 353 pentru, Împotrivă. Țineri? Respins. 355 pentru împotrivă, 354 pentru 8, 355 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Se adoptă, deci considerând Amendamentul, nu, amendamentul 3 pentru împotrivă. Nu toată lumea a ridicat mâna, așa că vă rog să votați din nou. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Numărul 6, pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 7, pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Numărul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În continuare, avem avize de la comisiile de specialitate și care au fost luate în considerare de raportorul nostru, domnule Albrecht. Vreau să spuneți ceva? Da. Eu și cu doamna Toma am zis că trebuie să subliniem un lucru, de fapt o contribuție deosebit de importantă a comisiilor de specialitate. Am încercat să le includem cât mai mult în uh, propunerile de compromis. Iată de ce tot ce ne-a fost transmis de la comisii um, este acoperit de către compromisuri. Aceasta este propunerea pe care o facem în cadrul acestui raport. Mulțumesc. Foarte bine, spune președintele. Domnule Rubich. Da, domnule președinte, am o întrebare. Am avut în Regatul Unit un referendum și, și unii dintre deputații uh, europeni uh, au uh, făcut campanie pentru ieșirea din Uniunea Europeană și sunt de părere că nu este acceptabilă o democrație la nivel european. Mă întreb dacă astfel de oameni care au uh, promis populației că nu vor mai uh, participa la procesele europene, deci mă întreb dacă aceste probleme, persoane, mă scuzați, au dreptul să uh, participe la această decizie. Noi suntem Parlamentul European, de ce sunt ei la masă și uh, votează? Cred că nu mai au ce căuta în această sală. Am înțeles, am luat notă de ce ne a spus. O să vedem ce se petrece după referendum și ce hotărăsc autoritățile britanice care ar trebui să notifice uh, prin aplicarea articolului 50 din tratate. Trebuie să așteptăm deznodământul negocierilor care vor începe. Știm că s-ar putea să mai treacă doi ani. În sfârșit, cât privește referendumul, acesta va avea cu siguranță consecințe asupra bugetului european. Încercăm să anticipăm lucrurile pe cât posibil. Așadar, conform dorinței raportorilor, așa cum a spus și domnul Albrecht, așadar, S-a dorit să se țină cont de avizele de la comisiile de specialitate. Acestea sunt foarte importante. Ele au fost așadar preluate de raportori și atunci nu are niciun sens să mai votăm asupra acestora. Iată că acum putem să votăm pe tot textul pe care tocmai l-am uh, votat modificat. Am deschis votul. Votul s-a închis. Raportul astfel modificat este adoptat cu 29 la 5 și o abținere. Felicitări celor doi raportori și tuturor celor care au contribuit la faptul că această muncă așa de importantă a fost uh, finalizată și cum toată lumea uh, exprimă diverse dorințe în această perioadă, dorim ca și Comisia în următoarea perioadă să țină cont uh, de acest raport atât de important care pregătește practic viitorul UE. Foarte bine. Mai avem câteva minute la dispoziție. Aș vrea să dau, dau cuvântul domnului Depre. Am avut o dezbatere în legătură cu creditele pentru SAE. Avem nevoie de informații în plus. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit aceste informații Cred că ele sunt satisfăcătoare. Haideți să votăm pentru. Bun, spune președintele, votăm uh, vot nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. Aceste fonduri sunt adoptate și nicio abținere. Doamnă Toma, doreați să interveniți, mă scuzați. Da, domnule președinte, foarte pe scurt, dar totuși un anunț important. Vroiam să mulțumesc tuturor colegilor și tuturor grupurilor politice care au contribuit nu numai la rezultatul obținut astăzi, ci și la efortul depus pe marginea acestui raport. Vreau să mulțumesc în numele propriu și în numele domnului Olbricht uh, serviciilor Parlamentului, bineînțeles, Mulțumim asistenților, colaboratorilor noștri de asemenea. Vreau să spun cât de importante au fost avizele de la comisiile specialitate. Am spus asta de numărate rânduri în cadrul dezbaterilor cu colegii noștri. La buget nu se recrează politicile sectoriale. Le-am ținut cont de acestea fără a emite judecăți de valoare asupra lor. A fost un pic frustrant ca exercițiu, așa am spus și domnului Maragal. E frustrant că nu avem un buget care să reconstituie, să reclădească politicile sectoriale, le-am luat ca atare. Pentru că este foarte clar că nu poți să faci uh, în acest moment ceea ce nu s-a făcut la locul potrivit. În sfârșit, mulțumesc pentru acest compromis la care s-a ajuns și vreau să subliniez că este doar începutul, începutul unui lung drum care ne așteaptă și pe care va trebui să continuăm să mergem împreună, uniți, așa cum am făcut și de dimineață și având în vedere contextul actual, actual mulțumesc încă o dată tuturor, celor care au participat. Mulțumesc! Haideți să ne felicităm pentru rezultatul acestui vot. Nu e puțin lucru ce s-a întâmplat, probabil că fazele următoare nu vor fi la fel de plăcute, așa că profitați din plin Carpe Diem. Și e foarte clar că asta ne va ajuta pentru urmarea lucrurilor. Domnule Dupre, transferurile cerute de Curtea de Conturi. Domnul Dupre, da, domnule președinte, Curtea de Conturi ne propune patru viramente, patru transferuri. 1. 787 500 de 657.000 de euro pentru costurile de modificări uh, salariale prin renoirea mandatelor și mai ales că președintele acestei curți va pleca în luna octombrie. Al doilea, 126.000 de euro. Mm, e vorba de costuri de analize medicale, uh, probleme de persoane Uh, handicapate, energie, electricitate și, de asemenea, traduceri. 400.000 de euro, aproximativ, având în vedere că avem mai multe rapoarte speciale decât în trecut. Eu cred că putem să aprobăm asta dar discuția trebuie să aibă loc cu Curtea de Conturi, nu acum, bineînțeles, în ceea ce privește criteriile care servesc la selecționarea acestor rapoarte speciale, care se mulțesc, pe care e greu să le urmărești, e cam complicat, deci trebuie să stăm la masă, să discutăm cât se poate de serios cu Curtea de Conturi pe marginea acestor rapoarte speciale, dar nu mă opun în niciun fel acestor transferuri de la Curtea de Conturi. Transferul 4, 700 de mii de euro pentru centrul polivalent, al copiilor sau pentru copii, e vorba de tot ce înseamnă creșe, având în vedere recentele decizii ale Parlamentului și Comisii, deci e vorba apoi de viramentul 4, 12.000 de euro, perfecționare profesională, noi programe de dezvoltare ale spiritului de leadership și al managementului. Nu putem noi să ne opunem, nu i așa, unui bun leadership și unui bun management în această instituție. Suma este mică, însă sperăm că rezultatele vor fi semnificative. N-am cum să mă opun unui astfel de transfer. Mulțumesc, domnule, domnule Banca. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, podporujem všetky transfery, ktoré predložil pán spravodajca, ale bude potrebné do budúcnosti si rozdiskutovať. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin toate aceste transferuri exprimate de domnul raportor, însă am putea să ne punem de acord asupra unui punct. În 2006 s-a hotărât că dacă se fac traduceri, și dacă volumul de traducere este foarte mare, atunci instituția respectivă o să încerce să compenseze uh, aceste nevoi. Acum știm că în anumite instituții nu se utilizează la maxim pro, uh, posibilitățile de traducere. Poate că ar fi bine acum să vedem dacă anumite instituții fac apel la traducere externe, poate nu ar fi bine să le compensăm aceste traduceri externe cu posibilități din alte instituții în intern. Bun, spunea domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Evident, nu se pune sub semnul întrebării aceste sume. Dacă nu sunt obiecții din partea dumneavoastră, putem considera că aceste transferuri sunt aprobate. Și dau acum cuvântul raportorului general pentru bugetul 2016, secțiunea 3, domnul Fernandez, bugetul 2016. Mulțumesc, domnule președinte. Eu propun să votăm pentru viramentul 11, transferul 11, e vorba de 8,8 milioane de euro și care nu se referă decât la cheltuieli administrative um, externe și servicii uh, subcontractate. E vorba de o redesfășurare a anumitor sume pentru reorganizarea anumitor direcții generale care au mai, un volum de muncă mai mare, mai ales în ceea ce privește criza migranților și transferul de servicii dinspre DG Regio înspre DG ECFIN și înspre Secretariatul General. Deci eu vă propun să votăm pentru acest transfer 11. Președintele, bun. Vom supune la vot, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Le scrutin est clos. S-a închis votul. Și astfel, acest transfer este votat cu 31 de voturi pentru, 2 împotriva, o abținere. Și ajungem acum la raportul colegului Gaier, referitor la Agenția Europeană de Securitate Aeriană, Siguranță Aeriană. Și am să rog pe colegul nostru Mesan să asigure președinția, pentru că trebuie să plec neapărat, domnul Mureșan. Je vous demande pardon. Îmi cer scuze că trebuie să părăsesc. Yep, yep, So we are now proceeding to the vote. Și acum trecem la votul raportului domnului Gaer referitor la Agenția Europeană pentru Siguranță Aviatică. Vă propun ca la amendamentele 28 și 20, până la 37 să votăm în bloc. Eventual sunteți de acord, dragi colegi? Bun, atunci se supune la vot amendamentele 28 până la... Da, vă rog. Domnul Zani, vă rog. Si, Chiederei Mulțumesc. Eu vreau să le luăm pe rând, să le votăm separat, pentru că fiecare votează separat aceste voturi e mai bine decât în bloc. Good. Then we will put them to vote individual. Bine, atunci le votăm individual. 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 29. Pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Bun. 38 pen, pentru, împotriva, abțineri Cred că va trebui să verificăm în mod electronic amendamentul 38. S-a deschis votul. The vote is closed. And this is... Și s-a închis votul și s-a, se adoptă. Acum 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, de asemenea, amendamentele 41 până la 67. Aceeași propunere ca și Adinaur, vă propun să le votăm în bloc. Yes, uh, yes, there is uh, amendment 40. La amendamentul 41 până la 60, pentru că... Deci, 41 până la 60. Putem fi de acord să le votăm în bloc? Da? Bun, vă mulțumesc. Atunci se supun la vot amendamentele 41 până la 60. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Se resping. Și acum, amendamentul 61. Cine este pentru? Împotriva? abține, Se respinge. Amendamentul 62. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 63 pentru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 Vot electronic. Amendamentul 3 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Și se adoptă 18 pentru, 17 împotriva. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă cu aceeași majoritate. Amendamentul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. De asemenea, adopt, se adoptă amendamentul 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm amendamentul 6, vot electronic. S-a deschis votul disclosed. S-a închis votul și da, se adoptă cu 19 voturi pentru, 16 împotrivă. Amendamentul 70 este caduc, pentru că a fost adoptat 6 și acum amendamentul 7, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva Verificăm a doua parte la amendamentul 7 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu 19 voturi pentru, 16 împotrivă. Acum, amendamentul 71 este retras, 72 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotriva Verificăm și acest amendament 8 electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu aceeași majoritate, 19 pentru, 16 împotriva. Bun, amendamentul 9. Cine este pentru, împotriva? Abțineri. Se adoptă de asemenea. Ceea ce înseamnă că amendamentul 73 e caduc și acum amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13. Pentru, împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 18 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva abțineri se respinge, 21 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri. Votăm electronic amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se respinge. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. De asemenea, vom vota acest amendament 22 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 23. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Amendamentul 24. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Amendamentul 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ceea ce înseamnă că votăm amendamentul 25. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se Adoptă 26 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 27 pentru împotriva abțineri se respinge și amendamentul 74 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votăm raportul. Votul final, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Și raportul se respinge. Report is rejected. Se respinge. Și trecem acum la Următorul raport. Da, vă rog. Ok. Intervenție fără microfon. Bun, atunci înregistrăm votul dumneavoastră, 16 pentru, 16 împotrivă. Nu va schimba rezultatul votului. În continuare, raportul este respins. Corect. Um, we are now moving to the next item on the agenda. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Control bugetar al finanțării ONG-urilor din bugetul european. Raportor este domnul Moody. Votăm mai întâi. Compromisul A. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Check. We're checking, we're checking... Verificăm atunci compromisul A, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru, 17 împotriva. Atunci, dacă acesta se adoptă, votăm acum amendamentul 2, nu, pentru că e acoperit de compromisul A, amendamentul 1, de asemenea acoperit de compromisul A și ajungem la amendamentul 7. 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. SV. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic, vă rog. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 11. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Amendamentul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă. Nouăsprezece a fost respins, deci votăm 18. Cine este pentru? Împotrivă, să verificăm, vă rog, electronic, amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul, amendamentul 18. Se adoptă cu 18 la 16. Ceea ce înseamnă că continuăm cu... Uh, de fapt, 17 a devenit caduc, pentru că a fost adoptat 18, deci votăm 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 pentru, împotri pentru împotrivă? Să verificăm, vă rog, electronic. Amendamentul 21, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 18 la 14. Votăm acum 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 a devenit caduc. 24 cu amendament oral din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, să verificăm electronic compromisul C. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 18 la 17. Trecem la amendamentul 32. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. 32. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 20 la 14. Votul privind avizul așa cum a fost el modificat, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 30 de voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Mulțumesc foarte mult! Yes, yes. So, um, um, so are we doing transfers or? No, there's none. Okay. Um, as, as the time for, uh, the, there are, Ms. Holmeyer, are there any transfers? Doamna Holmeyer, avem transferuri? Se pare că nu este cazul. Nu avem nimic nici la punctul diverse. Următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe 30 iunie. Vă mulțumesc tuturor.